Uh, Stimați colegi, începem întâlnirea. Dragi colegi, dorim să începem, vă rog să luați loc. Bună ziua, dragi colegi. Începem cu adoptarea ordinii de zi și vă supun atenției următoarele modificări. Avem un nou punct 3a, este informarea privind negocierile în baza uh, regulii 69.3, privind cetățenii statelor uh, terțe care necesită vize atunci când trec uh, frontiera Uniunii și cetățenii care nu au asemenea obligativitate de viză Voturile, de asemenea, uh, vor începe la ora 19.20, nu la ora 19.10. Dacă acceptați aceste modificări la ordinea de zi, considerăm că ordinea de zi a fost adoptată. Trecem la anunțurile președintelui, uh, profilul lingvistic avem interpretare în uh, toate limbile, cu excepția danezei, croatei, maltezei și uh, galezei. În ce privește recomandarea în baza regulii 205, avem uh, informații privind ședința coordonatorilor din 27 februarie. Găsiți aceste informații. Numirea uh, raportorilor, uh, domnul Franz din partea verzilor, a fost numit să îl înlocuiască pe domnul Albrecht ca raportor pentru opinia libe privind propunerea de regulament, privind agenția ENISA. Um, și um, cibersecuritatea și doamna Miranda din partea verzilor a fost numită raportor pentru proiectul de uh, raport referitor la bugetul pentru 2020 și proiectul de raport uh, pentru bugetul amendat 2019. Vă amintesc din nou că votul electronic va începe la ora 19 și 20. Trecem la punctul, uh, primul punct de pe ordinea de zi, informarea privind reintroducerea temporară a controlului la granițele interne. Tania Fayon este raportoare, dar nu poate să participe astăzi, are alte obligații, dar va fi înlocuită de Birgit Zippel, coordonatoare din partea grupului Eșide. Birgit, te rog dacă vrei să ne informezi în legătură cu evoluțiile trilogului. And, um... Mulțumesc. Voi da citire uh, unor declarații din partea raportoarei noastre, Tania Fion. Pe 29 noiembrie 2018, plenara a adoptat amendamente la propunerea Comisiei privind revizuirea codului uh, acordului Schengen, privind reintroducerea temporară a controlului la graniță în interiorul spațiului Schengen și după aceea a fost informată Comisia Liberă. Două întâlniri tripartite au avut loc în decembrie anul trecut și pe 30 ianuarie anul curent. Negocierile între Parlament și președinția română au fost foarte constructive. Oricum, în ciuda um, dorinței de a adopta acest regulament până la finalul legislaturii, o minoritate la nivelul Consiliului a blocat demersurile pentru a ajunge la un compromis, astfel că pe 8 februarie Ambasadoarea Luminița Odobescu a informat-o pe Tania Fayon că președinția nu uh, are uh, Uh, mandatul de a devia de la decizia luată în iunie 2018 în cadrul Coreper și că negocierile au fost suspendate. Tania Fayon totuși uh, crede că reformarea acordului Schengen este foarte necesară. Există șase state membre din zona spațiului eh, Schengen care își mențin ilegal controlul la granițele interne și ceea ce este în mod deosebit neliniștitor este că aceste șase state eh, continuă controlele prelungite, deși a trecut perioada maximală de 2 ani iar Comisia nu a luat atitudine împotriva acestei atitudini. Deci um, au uh, existat uh, un număr scăzut de uh, sosirea de migranți în Uniunea Europeană, deci menținerea controlului la graniță este politizată de anumite guverne europene, ceea ce colega mea Tania condamnă ferm. În ciuda celor mai bune intenții, nu am putut întreprinde nimic pentru a ieși din acest impas. Noi uh, încercăm în continuare să ajungem la progrese. Tania mulțumește colaboratorilor în acest sens. Am consultat pe raportorii din umbră pentru a vedea cum putem uh, progresa. Tania a ajuns la concluzia că cea mai bună opțiune pentru Parlament în uh, stadiul actual este să încheiem prima lectură acest dosar în baza mandatului adoptat de către plen în 29 noiembrie 2018. De aceea, Tania solicită Comisiei Libe și uh, invită pe Clot în calitate de președinte să apară din nou subiectul pe agenda Libe pentru a avea un vot într-o procedură unică și să finalizăm această primă lectură. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Birgit! Deci am primit un e-mail pe 5 martie și copii au fost trimise și raportorilor din umbră și coordonatorului Libe și raportoarea ne solicită să introducem subiectul pe agenda plenului pentru a ajunge la un vot unic și să finalizăm într-o primă lectură. Dacă nu există obiecții, îl voi informa pe președinte că există această solicitare din partea Comisiei pentru un vot unic pentru a finaliza într-o uh, prima lectură documentul, așa cum s-a decis în noiembrie anul trecut. Dacă nu există obiecții, atunci vom transmite coordonatorilor libe această solicitare. Mulțumesc foarte mult, Birgit, pentru că ne-ai împărtășit punctul de vedere al raportoarei doamna Fayon. Și acum trecem la punctul 3A, listarea cetățenilor din state terțe care necesită vize. De asemenea, ne interesează situația britanicilor după retragerea Regatului Unit. Știți că eh, am avut eh, patru triloguri care s-au desfășurat pe 6, 12 și 20 și 27 februarie. Cel de-al cincelea trilog a avut loc pe, va avea loc mâine, 12 martie. Și vă voi informa. Deci, vă voi informa pe scurt. Spuneam, cel de-al cincelea trilog are loc mâine. Dacă doriți să interveniți, nu știu de câte minute dispunem pentru acest subiect. probabil că 10 minute, dar dacă dorește cineva să intervină, va avea posibilitatea să o facă. Um, so fifth trial... Cel de-al cincilea trilog va avea loc mâine. Doresc să vă explic din nou. La ultima întâlnire s-a explicat care a fost poziția Parlamentului și dacă îmi dați voi să adaug câteva idei. Este foarte clar că este un dosar dificil. Au fost adăugate diverse note la acest dosar și au fost vreo cinci variante de text care au fost la dispoziția Consiliului, pentru că nu s-a putut uh, conveni asupra unei variante unice. Deci cred că este limpede uh, că este o situație dificilă. Oricum, Acum, o țară are o notă de subsol eh, la acest dosar eh, și eh, acum poziția Consiliului este menținută. După patru triloguri și nenumărate încercări de a găsi soluții de reformulare, inclusiv preluând formulări care au uh, figurează în uh, decizii și dosare recente legate de Regatul Unit, cred că um, discuțiile cu Consiliul vor continua să fie dificile. Eu cred că nu putem decât să participăm la acest al cincelea trilog și înțelegem de asemenea faptul că Comisia și Consiliul și Parlamentul, ca raportor, eh, vor trebui să eh, trateze acest dosar cu multă răbdare, pentru că este un dosar politic excesiv de politizat, să spunem așa, dar va trebui să finalizăm acest document. Comisia dorește să facă o propunere pentru că de la uh, ultima întâlnire cu raportorii din umbră, <coughs> lucrurile s-au mai schimbat puțin. Mâine vom avea al cincelea trilog și am nădejdea că se va ajunge la o soluție pozitivă. Am discutat chestiunea și cu raportorii din umbră. Mă tem însă că uh, ajungem în criză de timp în ce privește dosarul referitor la vize. Până la urmă, nota de subsol rămâne așa cum a fost. Cred că mai ales membrii delegației spaniole sunt deosebit de sensibili legat de această notă de subsol ce privește pozițiile unor regiuni, pentru că au fost făcute cinci încercări de a găsi uh, soluții privind Gibraltarul. Mâine sper că vom reuși să găsim o ieșire din impas. Să vedem cum vor evolua lucrurile, pentru că poziția Consiliului în clipa de față este una excesiv de politică. Deci, acum, dacă dorește cineva să intervină într-o discuție sau să pună întrebări privind cel de-al cincelea trilog, domnii Lopez Aguilar, domnul Ces Diaz de Mera, dacă ați putea fiecare să vă rezumați la două minute ar fi bine. Domnule López Aguilar, vă rog. Thank you, Chair. Gracias, Claude. Mulțumesc. Foarte succint. Te apreciez în calitate de președinte al comisiei și ca raportor pentru acest dosar. Nu pot decât să-ți mărturisesc aprecierea și afecțiunea pe care le simt față de tine. Însă, până acum, am trecut prin patru triloguri și e vorba de un dosar care nu ar fi trebuit să pună nicio problemă, decât când vine vorba de acel punct pe care le-am amintit și care nu e un punct marginal. Cu toții suntem de acord că trebuie să existe reciprocitatea vizelor între Marea Britanie și Uniunea Europeană pentru ca cetățenii să poată să se deplaseze în ambele sensuri fără viză. Nu e nicio problemă, însă de ce timp de patru triloguri s-a creat un obstacol și de ce nu există nicio perspectivă pentru mâine ca la al cincilea trilog să se elimine acest obstacol? tocmai pentru că există o poziție pe care o sprijină în unanimitate cele 27 de state membre din Consiliu, pe care a cerut-o un stat al Consiliului și care, de altfel, beneficiază de sprijinul declarației Comisiei și Consiliului, astfel încât nicio declarație nici a dreptului european uh, care să afecteze Gibraltarul să poată fi adoptat fără consimțământul Spaniei. Prin urmare, mâine, cred că Singura soluție ar fi să știm că nu se va putea debloca situația decât dacă se ține cont de acest detaliu, pentru că poziția Consiliului nu se va schimba. Aici uh, s-a vorbit de modificarea felului în care se gestionează dosarul, perfect acceptabil, se încadrează în uh, obicei, în cutuma Parlamentului, se poate schimba, într-adevăr, strategia aferentă dosarului și spuneai că nu trebuie, ținut, nu trebuie să se țină cont de condiția de britanic, dar e clar că uh, este vizată Marea Britanie. S-a vorbit foarte clar că raportorul nu ar trebui să fie cineva, un resortisant al celuilalt stat membru, Spania. E adevărat, însă, dacă există o posibilitate ca situația să se urnească, ar trebui să fie luată în calcul de um, coordonator, pentru că altfel nu va vedea lumina zilei până la sfârșitul acestui mandat. Și, după părerea mea, e cea mai proastă dintre opțiunile pe care le avem pe masă. Mulțumesc, domnul Cesec. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt raportor din umbră din partea comisiei, eh, din partea grupului ALDE. Și vreau să spun că printre noi avem colegi care în calitate de raportori, au apărat foarte curajos poziția acestei comisii și acestui Parlament în raport cu poziția Consiliului. Am avut și situații în care Parlamentul nu a fost foarte unit și Consiliul era unit, dar acești colegi au fost curajoși și au avut succes în uh, ultimul moment. Au ajuns la soluții de compromis bune. Acum ne spun că trebuie să acceptăm poziția Consiliului așa cum a fost ea formulată. Nu înțeleg. Noi am uh, prezentat Consiliului cinci variante de compromis. În poziția noastră inițială, în care am, pe care am adoptat-o cu 53 de voturi pentru și 0 împotrivă, nu s-a vorbit uh, despre Gibraltar. În uh, compromisuri, noi am mers mai departe pentru că um, uh, am bănuit că va exista o trimitere la problematica Gibraltarului. Deci, noi am prezentat cinci variante diferite de formulare. Consiliul a spus nu. Deci, uh, uh, în Consiliu nu există uh, dezbateri pe marginea propunerilor noastre și eu găsesc că este o insultă față de acest Parlament. Am avut patru triloguri, Consiliul nu a discutat serios poziția noastră, nu ia în serios Parlamentul. Găsesc că ne insultă. Domnul Diaz de Mera, două minute. Muchas gracias, señor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Poziția mea e cunoscută, așa că nu am să o repet am fost cât se poate de calar în dezbaterea noastră anterioară. Am uh, să prezint noi argumente. Într-adevăr, domnule președinte, dumneavoastră ați primit 53 de voturi și un mandat, printre altele un mandat din partea mea. Însă, după cum știe toată lumea, misiunea legislativă nu se limitează doar la Parlament, vizează și Comisia și Consiliul. Și la două zile mai târziu, după cele 53 de voturi, Consiliul introduce prin unanimitate 27 de state minus 1 cu acordul cât se poate de clar și fără echivoc al Spaniei, ce introduce? Introduce două lucruri. Spune, există o controversă, într-adevăr, mai spune și altceva, și anume că Gibraltar e o colonie a coroanei britanice. Și asta e adevărat. De acolo încolo, domnule președinte, dumneavoastră nu mai aveți legitimitate. De ce? Nu aveți legitimitate pentru că nu puteți să vă separați poziția de raportor de condiția de cetățean britanic. Așa că intrăm, cât se poate declara, într-un conflict de competențe. Și având în vedere situația în care ne aflăm, situația pe care au identificat-o și alți deputați, aflându-ne așadar într-un conflict de competențe, cel mai rezonabil, ținând cont de principiile etice, având în vedere că vă aflați în acest conflict, ar trebui să lăsați loc altcuiva, un al, unui alt social-democrat, cineva care să nu vină nici din Marea Britanie, nici din Spania. Atât. Mulțumesc. Okay, thank you, Mr. Diaz de Mera. And, uh... Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Mai Maite, te rog. Mulțumesc. V-am ascultat pe toți la toate reuniunile pe care le-am organizat până acum și cred că discutăm despre două lucruri una fondul politic și cealaltă de forul competent. Dacă vorbim de forul competent, după cum a scos în evidență colegul uh, Ghezec, ar putea părea că ne aflăm în fața unei situații, în fața unei situații în care Parlamentul se confruntă cu Consiliu, Dar nu așa stau lucrurile, de fapt, uh, dragă Peter. În parte, da, dar nu pe deplin. Problema e că participarea Consiliului e un uh, element pozitiv și, într-adevăr, Parlamentul trebuie să fie bine tratat, dar uh, Consiliul trebuie să participe, deoarece se, se pronunță referitor la un uh, subiect uh, unde are un interes legitim să se pronunțe. E adevărat, Parlamentul întotdeauna trebuie ascultat, dragă Peter și alți colegi, dar participarea Consiliului este una corespunzătoare, deoarece îi revine dreptul de a apărea un interes denotativ și de jurisprudență. Iată, cu tot respectul pentru colegii mei, cred că dacă Consiliul vine cu o contribuție oportună, ar trebui să încercăm să ne apropiem de ea, deoarece fondul politic al subiectului este unul foarte serios. Vizează jurisprudența și este un subiect foarte important pentru unul din statele membre în relația sa cu Marea Britanie și cred că ar trebui să avem această încredere pentru a veni în ajutorul statului membru respectiv, pentru că ce a făcut Consiliul este cât se poate de oportun. La 7 și 20 uh, am prevăzut voturi. Cred că am trecut-o cu vederea pe doamna Sipel. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Inițial nu vrusesem să mă lansez în această dezbatere, însă sunt un pic nedumerită și de-a dreptul uh, deranjată, deoarece coordonatorii au spus la ultima întâlnire a Comisiei Libe că toți coordonatorii au votat drept organism instituțional pentru ca președintele să se ocupe de aceste negocieri negocieri care nu reprezintă dezbateri privind statutul juridic al Gibraltarului. Vorbim de o consecință a Brexit și dorința de a asigura călătoria fără necesitatea de a dispune de viză pentru cei care locuiesc în Marea Britanie și alți cetățeni. Mă deranjează un pic să aud vorbe referitor la un conflict de interese. Mulți însă dintre cei care afirmă acest lucru vin din Spania. Oare nu au și ei un conflict de interese atunci când intră în dezbatere? Nu cred că e corect. Vreau să vă mai spun de asemenea că nici în propunerea Comisiei și nici în amendamentele Parlamentului European nu s-a spus vreun cuvânt despre acele regiuni din afara Uniunii Europene, inclusiv Gibraltar. E o adăugire pe care a făcut-o doar Consiliul și din motive pe care eu nu le înțeleg. Cred că președintele, raportorul și raportorul din umbră au făcut o treabă excelentă până acum, luptând pentru poziția acestei comisii și a Parlamentului, luptând împotriva poziției Consiliului și cred că ar trebui să le dăm șansa de a face același lucru mâine. Și deja președintele ne-a semnalat că s-ar putea să uh, comisia să dea dovadă de disponibilitate pentru compromis, așa că ar trebui să uh, mizăm în continuare pe aceeași poziție și pe echipa pe care am votat-o și am ales-o la comisia noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că comisia mai dura să intervină, dar trebuie să trecem de îndată la voturi. Ah. Trebuie să trecem la voturi acum. Vreau să vă mulțumesc tuturora și vă mulțumesc că ați moderat un pic uh, tonul față de ultima uh, dezbatere. Am înțeles în, uh, din intervenția domnului Diaz de Mera că este un subiect cu o puternică încărcătură politică, înțeleg acest lucru, așa că împreună cu raportorii din umbră Obiectivul nostru este acela de a încerca să rezolvăm situația cât se poate de repede. Vreau să fac asta în calitate de raportor desemnat de instituție și așa mă voi comporta indiferent de ce naționalitate aș avea. Voi apăra poziția Parlamentului și voi propune soluții care țin cont de Gibraltar. Și aș dori să precizez că președinția nu a făcut prea multe. Consiliul a făcut uh, prea puțin pentru a analiza toate acele compromisuri referitoare la Gibraltar. De fapt, ei ar fi trebuit să vină cu propuneri de compromis și nu au făcut nimic. Noi, de fapt, suntem cei care ne-am zbătut. Noi am continuat în ciuda unei uh, dovezi clare de lipsă de profesionalism. Iar dacă priviți intervenția mea, nu se poate deduce de acolo ce naționalitate aș avea. Eu am venit cu cinci propuneri care țineau cont de Gibraltar și soluții. Toate aceste soluții ar fi trebuit însă să fi fost propuse de Consiliu, nu de mine. Eu am o poziție foarte clară pentru mâine. După cum a spus și colegii spanioli, există o puternică încărcătură politică, de, imposibil de ignorat aici în Parlament și voi face tot ce îmi stă în putință pentru a dezamorsa situația și aș vrea să le mulțumesc uh, raportorilor din umbră care au fost și ei în linia de foc pentru abordarea coerentă și sper că împreună să putem ajunge la o soluție la cel de-al cincilea trilog. Un uh, coleg spunea că ar fi trebuit să fi fost un dosar simplu și rezolvat în doi timp și trei mișcări. Iată de ce am acceptat dosarul și de ce mi s-a acordat instituțional ar fi trebuit să fi fost rezolvat în trei zile. Consiliul însă a îngreunat dosarul, nu eu. Vă mulțumesc pentru toate sugestiile de care voi ține cont pentru cel de-al cincilea trilog mâine. Haideți să trecem acum la voturi. If everyone is ready, we can go to the first one. Yeah. Dacă toată lumea e gata. So, colleagues, um, we go to the first vote. Um, this is on the strengthening of. E vorba de consolidarea securității cărților de identitate a cetățenilor Uniunii și documentelor de reședință emise cetățenilor Uniunii și membrilor de familie, membrilor familiilor acestora care își exercită dreptul uh, de liberă circulație. Raportor este domnul Gerard Depre. Gerard, doriți să cuvântul înainte de vot? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, dragi colegi, înainte de toate, vreau să le mulțumesc colegilor noștri și echipelor lor, echipelor lor, raportorilor din umbră, pentru calitatea contribuțiilor lor și pentru convivialitatea schimburilor noastre, în ciuda profundelor divergențe de opinie. Sper că majoritatea comisiei noastre va sprijini acordul stabilit care propune, care se bazează pe patru elemente fundamentale. În primul rând, statele membre decid în mod suveran să emită sau nu cărți de identitate. În al doilea rând, obiectivul fundamental al acestui regulament este acela de a favoriza libera circulație, creând un format unic care va asigura o vizibilitate și recunoaștere mai bună a documentelor de toate statele membre. În continuare, prin introducerea unor date biometrice se, se îmbunătățește securitatea acestor documente. În al treilea rând, nu e vorba de a crea o bază de date națională sau la nivel european pentru amprentele digitale. Ideea e pur și simplu de la introduce într-un chip care va fi securizat. În al patrulea rând, termenele de punere în aplicare respectă la maxim durata de valabilitate a documentelor actuale pentru a evita inflația costurilor de reînnoire, atât pentru cetățeni, cât și uh, pentru statele membre. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu, nu pas Ok, everyone ok? Bine, toată lumea e de acord. Vă mulțumesc, domnule Depre. Trecem la vot. Vot unic asupra textului uh, stabilit la negocierile interinstituționale. S-a deschis votul. Mai The vote is closed. S-a închis votul. Adoptat 30 de voturi pentru, 20 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări! Felicitări raportorului! Bine, trecem la următorul punct, crearea unei rețele europene de ofițeri de imigrație de legătură. Revizuirea raportoare este Cecil Chienghe. Cecil, doresc cuvântul. Înainte de vot, te rog. Mulțumesc! Mulțumesc, Claude! Doream uh, pur și simplu să le mulțumesc raportorilor din umbră, mai ales pentru faptul că în uh, calendarul destul de limitat, dând dovadă de mare răspundere, au acceptat să se sporească rolul eu uh, așa nume, acestor ofițeri de legătură am uh, reușit uh, să introducem, să adăugăm o, o nouă cărămidă în politica de imigrație. În acest fel, Parlamentul a putut da dovadă de unitate în toate punctele. Încă o dată vă mulțumesc, mulțumesc raportorului din umbră și secretariatului. Mulțumim, Cecil. Haideți să trecem la vot. S-a deschis votul. The vote is closed. Închis votul. A adoptat 39 de voturi pentru, 10 împotriva, 3 abțineri. Felicitări, raportoare. And now we come to um, the... Trecem acum la regulamentul delegat al Comisiei de a modifica anexa 2 la regulamentul 516-2014 care introduce un instrument de sprijin financiar pentru frontierele externe. Aici voi da cuvântul înainte de toate raportoarei și poate comisiei după aceea. Dar înainte, Birgit, vă rog. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea înainte să văd ce are de spus comisia, pentru că nu am înțeles propunerea, așa că ar fi drăguț din partea lor să se pronunțe ei înainte. Da, e întotdeauna un motiv întemeiat să dăm cuvântul comisiei. Vă rog, domnule Nidi de la DigiHome, în ce privește moțiunile de obiecție privind actele delegate și alte aspecte, vreți să dați un răspuns rapid, doamnei, se până înainte de a trece la vot? Mulțumesc, uh, bună seara tuturor. Îmi cer scuze că provoc o întârziere. Actele delegate au un singur obiectiv și anume de a modifica temeiul juridic respectiv pentru a permite finanțarea corespunzătoare a facilităților de recepție pe uh, teritoriul continental al Greciei am uh, dori să facem acest lucru pentru a permite ca Estia să fie transferată cu un temei solid pentru a asigura finanțarea pe termen lung și în același timp să putem avea temeiul juridic corespunzător pentru a putea um, moderniza aceste centre. Ne pare rău că s-au strecurat neînțelegeri în ce privește actele delegate, modificate. Acolo se includea noțiunea de centre de control și vreau să clarific că, bineînțeles, nu există nicio intenție din partea noastră de a folosi aceste acte delegate pentru a finanța centre de control înainte ca aceste centre de control să fie definite în mod corespunzător. Și aveți dreptate, continuăm să lucrăm cu dumneavoastră, cu statele membre din răsputeri pentru a găsi un concept uh, viabil care să reflecte aceste idei. Așa că vă rog, aveți răbdare, sunt acte delegate importante de importanță vitală pentru a asigura dezvoltarea corespunzătoare în timp a centrelor de primire din Grecia. Nu reprezintă în niciun mod o încercare a noastră de a vă ocoli pentru a găsi o cale de finanțare a celor centre de control. Vă mulțumesc foarte mult! Patience, we, we... Uh, Vă rog uh, să fiți uh, răbdători, să rezolvăm problema înainte de uh, vot. Birgit, am ascultat foarte atent uh, la comisie, însă sunt oarecum derutată din nou. Ar putea să fie situația în care nu aveți uh, intenții necurate, dar totuși termenul Uh, centre de control se regăsește în propunere și nimeni nu știe ce înseamnă asta. Ați vorbit de asemenea despre centrele de recepție, dar dacă vreți să vorbim despre centrele de recepție, de ce nu spuneți centre de recepție? De ce vorbiți de centre de control? Uh, asta mm, pare un concept cu totul nou. S-ar putea ca actele delegate să fie importante. Însă, încă o dată, nu este corect uh, ceea ce face Comisia în repetate rânduri, uh, amestecând diferite elemente, astfel încât avem uh, elemente importante, dar și expresii noi indiferent care este uh, intenția uh, dumneavoastră, efectul ar putea să fie contrar. Cred că nu putem să fim de acord uh, cu astfel de acte delegate fără a avea tipul să verificăm conținutul, efectul, ceea ce înseamnă în practică aceste centre de control. Prin urmare, avem nevoie de un timp să discutăm uh, și nu putem să votăm aceste acte delegate astăzi. Mulțumesc uh, raportare, mulțumesc pentru răbdare, colegi. Pe baza acestui schimb de opinii și reacția raportoarei, uh, votăm pe a, a, ambele. Deci, în prim vot, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Adoptat 44 pentru, 8 împotrivă, nicio abținere. Trecem la următorul. Votul s-a deschis. Din nou e vorba de punctul 7. Tot doamna Sipăl, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Adoptat 44 pentru, 8 împotrivă și nicio abținere. Mulțumesc, uh, doamna Sipel, pentru munca dumneavoastră la aceste două uh, rapoarte. Am ajuns la sfârșitul sesiunii de vot. Trecem la un punct uh, important, dragi colegi, uh, punctul 8. Vă rog, dacă rămâneți, vă rog să uh, o face cei uh, care uh, pleacă să o facă în liniște. Este vorba de audierea candidatului selectat de către uh, Consiliul de Administrație, doamna Nina Gregori, pentru numirea sa ca viitor director executiv al EASO. Este un punct important pe ordinea de zi. Vreau să salut prezența în comisia noastră a doamnei Henina Gregori, candidatul selectat de către... Vă rog să plecați în liniște din sală, vă rog. Deci Nina Gregori, candidatul selectat de către Consiliul de Administrație pentru funcția de director executiv uh, al uh, EASO. Doamna Gregori va face o declarație la început uh, și în conformitate cu articolul 30 uh, din regulamentul 439. O să avem o sesiune de întrebări și răspunsuri uh, în prezența raportorului și a colegilor care sunt interesați. După aceea, comisia noastră va face o recomandare pentru un aviz al Parlamentului European pe această candidatură am uh, trimis uh, o listă de întrebări uh, doamnei Gregori pentru a pregăti această audiere. Veți găsi și un curriculum vitae pe site-ul Parlamentului. O să vă dau cuvântul doamna Gregori 10 minute, după care vă rog să menționați membrii comisiei dacă doriți să luați cuvântul să puneți întrebări și o vom asculta pe doamna Gregorii. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Mulțumesc pentru că primirea călduroasă. Onorați membrii ai Parlamentului European și membrii ai Comisiei Libe. Este o onoare pentru mine să am șansa să mă adresez dumneavoastră astăzi în calitate de uh, candidat uh, pentru funcția de director executiv al EASO. Deci am avut posibilitatea să mă prezint răspunzând în scris la unele întrebări, așa cum a spus-o domnul președinte. O să mă prezint pe scurt și aș dori să mă refer la provocările cu care se confruntă EASO și să prezint viziunea mea în legătură cu activitatea ulterioară a acestei agenții. Vin din uh, Slovenia și am uh, lucrat în domeniul migrației și azilului în Ministerul de Interne, mai bine de 20 de ani în uh, țara mea. În ultimii 10 ani am fost director general în cea mai mare direcție din Slovenia, care include și Agenția Națională pentru Azil. Mai bine de 10 ani în această poziție a Trebuie să dau dovadă de competențele mele de lider mm, și uh, structura organizatorică la nivelul managementului intern, inclusiv probleme bugetare, financiare, resurse umane și achiziții publice. Uh, de-a lungul carierei mele, din 1999, am fost implicată în pregătirea poziției Sloveniei pentru dosarele în ceea ce privește justiție și afaceri interne, și în timpul președinției slovene în 2008 am prezentat Comitetul Strategic privind migrație um, Schifa. Am participat în mai bine de 80 de consilii de ministri JAI ca membru al delegației slovene și am fost un membru al delegației slovene la întâlnirile uh, Consiliului Uniunii Europene. Uh, asta îmi dă o înțelegere strategică politică a uh, politicilor uh, uh, interne. Sunt delegat național la grupul de profil din OCDE, grupul de experți și ICPD din Viena. Toate acestea mi-au dat posibilitatea de a lucra îndeaproape cu colegii din toate statele membre din Uniunea Europeană și, desigur, cu alte parteneri pertinenți, cum ar fi Comisia Europeană și, desigur, Parlamentul European. De-a lungul anilor am avut relații de lucru apropiate cu diferite grupuri de interes și cu uh, rețele uh, de profil. Am fost uh, implicat activ în dezvoltarea și activitatea uh, EASO de la bun început și sunt uh, membră a Consiliului de Administrație EASO. De aceea cunosc foarte bine munca și situația din interiorul EASO și uh, cunosc uh, provocările cu care se confruntă această organizație. Vreau să vă spun că sunt profund convinsă că Uniunea Europeană are nevoie de o agenție pentru azil puternică care să facă față provocările actuale și viitoare în acest domeniu, provocarea de a da susținere și coordonare uh, consolidată tuturor statelor membre în domeniul azilului și în ceea ce privește migrația. Acesta va fi primul, uh, prima prioritate pe care mă voi concentra dacă devin director executiv. Implementarea uh, cadrului juridic uh, este necesară și o pregătire aprofundată a noului sistem EASO este esențială dacă vrem să menținem solidaritatea Uh, înțelegerea uh, și susținerea reciprocă a statelor membre din cadrul Uniunii. Trebuie să oferim uh, programe de training, susținerea în dezvoltarea unor noi abordări ale procesului de azil cu funcții de monitorizare. Acest lucru este esențial pentru activitatea agenției. După părerea mea, sistemul european comun de azil nu este posibil fără o sursă de informare puternică și independentă în legătură cu țări țările de origine, politica, legislația Uniunii Europene și practicile la nivelul statelor membre. Deci, ca director executiv, uh, voi face astfel încât această parte științifică, informațiile uh, să fie consolidate când uh, despre situațiile de criză sau situațiile în care numai unele state membre se confruntă cu nevoi uh, specifice din cauza unor uh, presiuni ale sistemului de azil, ea s-a arătat că dezvoltarea susținerii operaționale cu activități concrete în strânsă colaborare cu experții dă roade imediat și ajută pe cei care au nevoie de protecție. De aceea mă voi concentra asupra dezvoltării în continuare a unor instrumente de susținere pentru operațiuni, pentru uh, focare uh, de activități, uh, platforme de uh, dezambarcare, uh, și alte noi uh, concepte care trebuie explicate și pe care EASO uh, trebuie să le realizeze în cursul mandatului său. Organizarea EASO în 2016 a arătat că este bună în multe privințe. Cred că structura organizației trebuie să ilustreze sarcinile uh, organizației. Deci atunci când va fi lansată o nouă agenție, organizația trebuie să poată să preia noi responsabilități în conformitate cu mandatul pe care o are o astfel de agenție cu puteri de pline. Uh, Consiliul de Administrație a adoptat bugetul și programul unic de uh, activitate pentru următoarea perioadă și sper că Parlamentul European va accepta descărcarea de gestiune uh, pentru anul 2017 în cazul EASO. EASO, Agenția Europeană pentru Azil, va trebui să-și crească bugetul, resursele umane uh, și uh, logistica pentru a-și consolida activitățile de bază și să dezvolte noi activități aplicând uh, concluziile uh, Consiliului și planurile operaționale. Acest lucru se poate realiza cu cooperarea agenției cu toate grupurile interesate. Trebuie să reconstruim încrederea în cadrul agenției și cu partenerii externi și nu în ultimul rând, Directorul executiv împreună cu Consiliul de Administrație trebuie să ofere o viziune strategică uh, a organizației cu oameni motivați care să aibă șansa să lucreze în și pentru EASO. În plus, sarcina uh, directorului uh, executiv este de a aduce la oaltă competențele uh, unor uh, angajați care să fie cât se poate de motivați să lucreze într-un mediu uh, prietenesc uh, care să uh, favorizeze rezultate de excepție. Onorați membrii, poziția, această funcție de director executiv va fi o provocare personală și un pas înainte în cariera mea profesională care a fost dedicată de la bun început azilului și migrației. EASO a trecut prin multe uh, greutăți uh, în trecut, recent, știm uh, acest lucru, există în continuare provocări, însă sunt convinsă că le vom putea depăși împreună cu o cooperare și în deplin parteneriat cu Parlamentul European. Noi uh, prețuim uh, respectul reciproc și înțelegerea Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru atenția dumneavoastră. Thank you. That's a good start. You don't normally get that, particularly in a Strasbourg Monday when everyone's in such a bad mood. Uh, Luna, uh, sigur, nu e o zi prea bună la Strasburg, dar nu este cazul astăzi. Doamnă Gregori, am ascultat declarația noastră introductivă acum să-i ascultăm și pe colegi, începând cu domnul Peter Niedermüller, care uh, a lucrat la acest dosar. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, uh, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, doamnă. Este foarte important să vedem că uh, Uh, după câteva probleme și greutăți în ultimile luni, EASO a renăscut uh, și și-a regăsit uh, dinamica. EASO este instituția cea mai importantă în sistemul de azil, pentru că nu numai Frontex sau apărarea frontierelor sau gestionarea frontierelor este importantă, dar este important și cum gestionăm uh, situația refugiaților? Cum uh, uh, putem să facem acest lucru? Îmi pare rău și sunt profund dezamăgit că Consiliul nu a putut să găsească o soluție. Poate vă amintiți că am avut un acord Uh, temporar cu președinția malteză în iulie 2017 și acum în 2019, cu doi ani mai târziu, nimic nu s-a întâmplat în Consiliu. E uh, păcat că Consiliul nu a reușit uh, să facă ceva. Am obosit să tot aud diferitele președinții care se plâng că nu s-a reușit un compromis în Consiliu. Consiliul trebuie să ajute ca această instituție să facă parte din uh, sistemul european de azil. În următoarele luni uh, și ani, EASO uh, sper că își va uh, face uh, treaba și trebuie să ajutăm EASO să uh, devină o nouă agenție ca parte a sistemului european de azil. Vă mulțumesc! The Mulțumesc foarte mult, Peter. Coordonatorii acum, uh, doamna Mețola prima. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamna Gregori. Uh, uh, doresc să mulțumesc și domnului Adu, care este director executiv interimar, care este prezent în sală, pentru că a condus această agenție într-o perioadă foarte dificilă și um, agenția a fost supusă și unor critici. Este o agenție cu o poziție crucială și noi în Parlamentul European um, ne-am dorit să acordăm sprijin acestei agenții pentru a putea funcționa um, cu motoarele turate. Mulțumesc și colegului Peter Niedermüller pentru activitatea de raportor. Ne pare rău că nu am reușit să reformăm regulamentul în baza căruia funcționează această agenție, pentru că am fi dat un mesaj foarte important că este un sector care necesită sprijin și uh, politica de azil este foarte importantă. Vă doresc mult succes în uh, noul rol pe care vi-l uh, asumați, doamnă Gregori. Eu uh, cred că inclusiv în ce privește debarcarea și relocarea, statele membre pot să aibă o contribuție importantă. Care ar fi rolul EASO în ce privește uh, facilitățile uh, pentru acest tip de exerciții și cum puteți contribui la uh, stabilirea unui mecanism durabil de solidaritate? Mulțumesc, Roberta Birgit. Mulțumesc foarte mult. Aș începe cu o scurtă observație. Peter Niedermüller a spus că încă în 2017 am avut un acord provizoriu, dar Consiliul nu a luat încă o poziție clară în ce privește sistemul de azil. Și mi-am amintit că în acest weekend am citit un articol care eh, cita un lider politic dintr-un stat membru care spune că eh, liderii guvernelor naționale ar trebui să aibă puteri eh, mai mari ca să poată să ia decizii rapide. Mi se pare că este o afirmație care este demnă de perioada carnavalului pentru că noi avem opt grupuri politice diferite în Parlament, dezbaterile uh, nu sunt ușoare. Uh, dacă s-ar, lucrurile s-ar complica și mai mult conferind uh, guvernelor puteri mai mari. Cum vedeți dumneavoastră situația? Noi încă așteptăm o poziție comună um, pe plan european în ce privește sistemul european de azil cum puteți dumneavoastră să acționați pentru a fi pregătiți în momentul în care va exista acest sistem comun european de azil? Care sunt provocările cu care vă confruntați dumneavoastră, gândindu-vă că situația, um, problematica migrației și a acordării de azil este uh, rapid schimbătoare. Unele lucruri uh, și schimbări apar de datorită unor situații concrete, dar uneori există și dezbateri politizate. Deci, în ce domenii uh, considerați dumneavoastră că există marile provocări și cum ar putea agenția EASO să acționeze eficient, chiar dacă nu va exista o decizie clară din partea Consiliului? Mulțumesc, Brigitte. Natalie. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, și numele grupului meu politic um, și al Ceciliei Wikström, care nu poate să participe astăzi la întâlnire, dar în grupul nostru este experta în acest domeniu. Doresc să vă doresc, doamnă Gregori, mult succes, um, bun venit în uh, această funcție pentru că este o chestiune importantă pentru agenda cetățenilor europeni, pentru că problematica interesează cetățeanul european în mod special. Iar uh, Peter Niedermüller, Roberta Mezzola și Brigitte Zippel uh, uh, și-au exprimat regretul, decepția uh, uh, care domnește la nivelul Parlamentului sau al majorității Parlamentului, pentru că nu există încă o decizie a Consiliului uh, pentru ca acest dosar să poată să evolueze. Noi am ajuns până la urmă la un consens și iată că regretăm faptul că soluția politică încă nu s-a găsit. Mă bucur că uh, veți prelua acest mandat, veți deschide o nouă pagină în activitatea acestei agenții care a cunoscut uh, și multe dificultăți. Poate că lucrurile uh, nu trebuie tratate doar la modul general, Uh, pentru că um, există deja o activitate a celor hotspot, ale puncte nodale de sosire. Um, um, cum s-a rezolvat activitatea și, de asemenea, uh, cum a putut să fie combătut uh, traficul uman, pentru că există încă probleme. Aceste centre de primire sunt gestionate de către statele eh, membre ale Uniunii Europene. Există însă în continuare trafic uman, exploatarea eh, persoanelor traficate, exploatarea copiilor eh, traficați. Vă aveți în vedere soluții posibile pentru a contracara acest fenomen? Și o altă mică întrebare. Cum puteți facilita identificarea persoanelor vulnerabile? Uh, pentru că și eu sunt vicepreședintă a grupului uh, care tratează dreptul copiilor. Vă mulțumesc pentru răspunsuri și mult succes! Mulțumesc, Natalie Helga Stevens. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, doresc să vă mulțumesc pentru explicațiile pe care doamna Gregorini le-a oferit. Mi-aș dori mai multe informații legate de ceea ce vă propuneți să faceți, cum arată politica de personal, angajările. Lucrurile vor decurge mai bine decât în trecut sub fostul director. După aceea mai am o întrebare. Sunteți membru a Consiliului de Administrație în același timp, însă candidați pentru poziția de director executiv. Cum veți reuși să evitați un conflict de interese? Pentru că un membru al Consiliului de Administrație are putere de codecizie referitoare la candidatul sau candidata pentru poziția de director executiv. Puteți să ne răspundeți? Mulțumesc, Cornelia Ernst. Mulțumesc. Am uh, urmărit uh, cu mare atenție uh, prezentarea dumneavoastră și toți știm că EASO va primi competențe suplimentare, sarcini suplimentare. Pe de altă parte, în Mediterana, dar și în alte regiuni din lume, Există uh, uh, oameni care mor la granița externă a Uniunii Europene. Este o mare problemă și uh, toți conștientizăm acest lucru. Aș dori să ne spuneți uh, cum uh, va fi tratat dreptul la protecție internațională, în ce măsură acest drept la protecție internațională va uh, putea fi valorificat în munca dumneavoastră, astfel încât uh, să nu se mai piardă atâtea vieți, pentru că trebuie să existe protecție internațională pentru uh, refugiați, pentru solicitanții de azil. Acest drept ar trebui să joace un rol mai important decât în clipa de față. EASO ar trebui să își asume un rol important din acest punct de vedere. O a doua întrebare. Am fost puțin dumerită și poate și șocată în Dumneavoastră ați vorbit despre centre controlate. Ce rol ar trebui să își asume EASO în legătură cu uh, repatrierile sau cu deportările? cum vedeți sarcinile dumneavoastră din acest punct de vedere, pentru că uh, dumneavoastră ați menționat deja o serie întreagă de competențe astfel, dar din acest punct de vedere nu ați menționat nimic. Cred că trebuie să-i acordăm și uh, doamnei Gregori acum 10 minute pentru a răspunde la toate aceste întrebări. Uh, domnul uh, Tei Capras ar fi următorul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamna Gregori, pentru prezență și pentru răspunsurile pe care urmează să ni le oferiți. Am trei întrebări. Prima este legată de Ehm, ultima întrebare formulată de către colega mea. Dacă ehm, veți fi numită ehm, noul director executiv al EASO, ce garanții puteți oferi că EASO nu își va depăși mandatul într-un cadru european privind dreptul de azil? Pentru că ați menționat centre controlate și o platformă de diseminare. Dar, Uniunea, dar legislația europeană nu operează cu aceste concepte. Iar uh, dumneavoastră trebuie să ne oferiți garanția că EASO va funcționa doar în baza legislației europene convenită de către colegiuitori. Aceasta ar fi prima întrebare. Cea de-a doua. Cum veți planifica în calitate de nou director activitatea pentru a uh, respecta drepturile fundamentale în toate activitățile EASO. Cea de-a treia întrebare. Cum și dacă organizațiile societății civile care lucrează în materie de drept de azil vor fi consultate în pregătirea, monitorizarea și implementarea activităților EASO și operațiunilor EASO. Cum se va putea uh, conlucra cu ele fără o bunătățire a, a modalităților de consultare. Mulțumesc, domnule uh, Tei Capra și Maite, acum. E, bueno, în primul lugar, desearle... Mulțumesc. În primul rând vreau să vă urez toate cele bune, pentru că vă așteaptă o misiune foarte complicată. În primul rând, să creșteți credibilitatea acestei agenții care în anumite sectoare nu se bucură de reputația de a fi deosebit de eficace în ce privește gestionarea dosarelor cât se poate de repede pentru că nu dispune de suficient personal sau din alte motive. Iată de ce e important că dumneavoastră dispuneți de atâta experiență în nenumăratele reuniuni la care ați participat și îmi închipui că și pe teren Cred că cunoașteți diferitele birouri pe care le are EASO în diferitele locații unde acționează. De multe ori, cred că taberele au fost schimbate din diferite motive. De pildă, în tabăra din Moria, EASO nu mai are un centru în interiorul taberei, ci în acel buncăr oribil, ci în afară. Și îmi închipui că pentru dumneavoastră, când uh, discutați despre probleme, veți discuta și despre aceste elemente, unde sunt uh, centrele EASO, cum se poate lucra, cum se poate coopera între ele și cum se pot aborda aceste probleme fără soluție, precum uh, tabăra Moria. Moria eu, nu are nicio soluție și vă spun asta cu toată bunăvoința. Pe de altă parte, există și probleme concrete. La ora actuală, sosirea de cetățeni afgani uh, către insulele Elene, când criteriile de deportare nu pot fi aplicate pentru că nu pot fi deportați în Afganistan, cum credeți că s-ar putea gestiona această situație pentru ca drepturile fundamentale să nu aibă de suferit, pentru ca aceste persoane să nu dezvolte tulburări psihice, așa cum le spun că, acum că se întâmplă cum aflăm de la Medici Fără Frontiere, cum putem gestiona situația acelor copii care au străbătut mii de kilometri din Afganistan până la ajunge la coastele noastre europene. Aș vrea să știu care sunt soluțiile pe care le veți aplica pe teren, nu soluțiile discutate în birouri. Cum veți gestiona problema lipsei de personal? Vă rog, spuneți-ne pentru că avem nevoie să credem în EASO. Cred că a fost o întrebare cât se poate de pertinentă. Și o întrebare de altfel pe care doream să o pun și eu, cum veți gestiona așteptările care planează deasupra sau și exemplu pe care l-a dat Maite referitor la Mediterana de Est, cum puteți gestiona aceste așteptări, cum le veți spune oamenilor mai clar care sunt competențele ASO și care nu. Pentru că, în caz contrar, cred că există o adevărată neînțelegere când vine vorba de limitele cu care se confruntă o limite semnificative în această privință. Aceasta ar fi, practic, îngrijorarea mea când ați prelua noua, când ați prelua conducerea sau. Și Ana Gomez, ultima persoană care va lua cuvântul. Mulțumesc, doamnă Gregori. Vă urez mult succes. Mă alătur aici eh, celorlaltor colegi care au scos în evidență acest lucru, pentru că sarcina dumneavoastră nu va fi deloc una ușoară. Prima mea întrebare a fost deja adresată de colegi și anume cum vedeți implicarea AZO în procedurile de deportare și returnare când oamenii, de pildă, nu vin dintr-o țară sigură, în mod clar, cum e Afganistanul. Și a doua întrebare. Bineînțeles că rolul EASO ar fi altul dacă am avea o cale alternativă care să împiedice traficanții să fie cei care gestionează fluxurile migratorii. Ce părere aveți? Doriți să faceți țările membre să înțeleagă că e de dorit să existe căi sigure, legale de migrație? Și în al doilea rând, uh, sunteți uh, bazați în Malta. Malta e un exemplu insidios uh, al unui stat membru care vinde vize naționale unor traficanți din Libia, Algeria și așa mai departe. Comisia se face că nu vede, deși situația din Malta e strigătoare la cer. A fost, de altfel, publicată în presă. Noi, o parte dintre colegi, am făcut propuneri concrete comisiei, însă comisia pretinde că nu ar vedea. Credibilitatea întregului sistem este pusă sub semnul întrebării. Veți continua să ignorați cum stau lucrurile? Veți face în tocmai ca și comisia, ascunzându-vă capul în nisip ca struțul? Mulțumesc. Mai există alte persoane care doresc cuvântul? Nu. Da. Rolul dumneavoastră reprezintă o adevărată provocare și știu că întrebările nu au fost deloc ușoare, așa că vă rog, uh, încercați să le luați la rând și să răspundeți uh, cât de bine puteți. Mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Da, abordează miezul problemei. Abordează de asemenea o parte din uh, acele aspecte care nu sunt neapărat încurajatoare pentru EASO, mai ales când vorbim de proiectul legislativ uh, blocat pentru Agenția Europeană pentru Azil. Am să încerc să răspund uh, la întrebări în ordine în care acestea au fost adresate și sper că voi reuși să răspund la toate. Am încercat să le grupez pentru că multe dintre ele se aseamănă. Pentru a începe însă cu întrebarea domnului Niedermüller, care este de asemenea raportor pentru agenția EASO, dumnealui știe foarte bine, cunoaște toate detaliile. Și trebuie să vă mărturisesc că din partea sistemului european comun de azil, în ansamblu, pachetul ar fi unul destul de logic și firesc. Acum însă, având în vedere că ne confruntăm um, cu situația deja descrisă la Consiliu și la Parlament, e păcat ca EASO să nu înregistreze un progres cu acest regulament. În acest fel, noua agenție ar avea posibilitatea de a interveni în numele acelora care necesită protecție în Uniunea Europeană. EASO la, la ora actuală mandatul de a veni în sprijinul statelor membre când vine vorba de gestionarea diferitelor probleme care sunt legate de azil. Dacă vorbim deja de punerea în aplicare a sistemului european de azil, e important ca EASO să fie cel care vine cu instrumente comune necesare, care oferă cursuri de instruire și care să poată derula operațiuni pe teren. Mult însă ar lipsi dacă nu am avea agenția structurată, articulată, la deplină sa capacitate, pentru că agenția ar putea structura procedurile de azil, ar veni în ajutorul statelor membre, ar preîntâmpina mișcările secundare și ar putea juca un rol mult mai eficace în crizele migratorii. Sperăm că vom uh, primi un mandat uh, extins pe viitor. Ulterior, ce spunea doamna Mezzola și măsurile temporare, operațiunile de debarcare ad hoc. E adevărat, în situațiile recente de debarcare EASO, a oferit și-a oferit sprijinul anumitor state membre, precum uh, Italia, Spania și Malta. Însă, e adevărat că aceste state membre pot colabora, dar dacă EASO beneficiază de sprijinul agenției la Italia, în Italia am lucrat foarte bine la Messina, unde EASO a pus la dispoziție o mică echipă de asistenți și mediatori culturali. Echipa s-a ocupat uh, de preregistrare, de medierea culturală și de realizarea interviurilor în numele statelor membre. A reprezentat uh, concret coordonare europeană pe teren. Cred că este foarte important ca agențiile să poată veni în ajutorul statelor membre concret la fața locului. S-ar putea să fie un model viabil și pe viitor. Bineînțeles, măsurile cu caracter temporar nu pot reprezenta temeiul unui sistem uh, solid. Înțelegem acest lucru, dar putem în acest fel uh, veni în întâmpinarea statului uh, unde sosesc migranții Putem discuta pe viitor cum, despre cum măsurile temporare se pot transforma într-un uh, sistem durabil, dacă vorbim de relocare. Sperăm ca în acest fel uh, să marcăm, să deschidem calea înspre un sistem european de azil. În continuare. întrebarea doamnei Zipel referitor la extinderea mandatului EASO Cred că în propunerea comisiei se precizase foarte clar că EASO ar primi mai mulți bani, vă spun acest lucru pe șleau, ar beneficia de un buget majorat și ar avea de asemenea posibilitatea de a angaja mai mulți oameni. La ora actuală, EASO are 212 persoane angajate în biroul din Malta, 170 de persoane sunt detașate în Grecia, în Italia aproximativ 70 și în Cipru 40. Cu un mandat extins, lucrurile s-ar schimba, bineînțeles, în termen de resurse umane. Comisia a propus ca EASO să aibă un personal de aproape 500 de persoane în uh, Malta până 2027 și de asemenea să se majoreze bugetul de la actualmente 69 de milioane până la 300 de milioane. Pe viitor cu mai mulți bani am putea face mai multe, bineînțeles, având o agenție solidă. EASO va încerca să recruteze cât mai mulți experți dincolo de numărul în discuție la ora actuală. Și sperăm cum vom putea ajuta statele membre care se confruntă cu situații de criză. Doamna Grisbeck mă întreba referitor la hotspot-uri și referitor la situațiile vulnerabile și la persoanele în situații vulnerabile. Face parte din uh, activitățile centrale ale EASO. Cred că ea să va continua să abordeze aceste subiecte tematice, interesele cele mai bune ale copiilor, combaterea traficului de ființe umane, violența de gen. Ea să va continua să elaboreze materiale de formare pentru a da mână de ajutor statelor membre la acest capitol. Colaborăm cu Agenția pentru Drepturile Fundamentale. Trebuie să scot în evidență lucru de altfel uh, um, care a fost adus în discuție Trebuie să vă mărturisesc că E o cooperare excelentă care a început în urmă cu trei ani. Există domenii unde Agenția pentru Drepturile Fundamentale colaborează foarte bine cu EASO. În 2015 uh, am venit cu noi instrumente de sprijin, așa numitele orientări EASO privind uh, primirea copiilor, primirea minorilor neînsoțiți, evaluarea intereselor și evaluarea vârstei. Cred că e foarte important să colaborăm aici cu Agenția pentru Drepturile Fundamentale. Ea s a publicat de asemenea un uh, ghid practic referitor la cele mai bune interese ale copiilor în procedura de azil. Vom continua eforturile în această direcție și, în ultimul rând, dacă vorbim de vulnerabilitate, EASO a lansat o rețea de experți pentru a apăra interesele persoanelor vulnerabile în procedura de azil. Este clar un capitol care va trebui să fie dezvoltat ulterior. Uh, civil society involvement. E adevărat ceea ce s-a spus, că de fapt uh, potrivit uh, regulamentelor încearcă să, atrage, să atragă partea societății civile care joacă un rol important în domeniul azilului. Încercăm să facem asta prin dezbateri publice, adoptarea de politici și legislații și măsuri de punere în aplicare. Forumul consultativ uh, este viu. Sunt uh, mai bine de 150 de membri în astfel de foruri consultative sunt uh, trei tipuri de activități. În primul rând, uh, uh, întâlniri tematice, consultări electronice în ceea ce este documentele cheie ale ASO și participarea directă în activități ASO Tot ceea ce v-am spus uh, sunt activități în curs, însă sunt posibilități nenumărate de a coopera cu societatea civilă în multe feluri și acest lucru uh, este important. Uh, sunt și noi componente ale noile, noi agenții care vor încuraja acest lucru Apoi situația de la fața locului și uh, condițiile existente în uh, focarele de pensiune sau în centrele de recepție, de primire. <clears throat> Cunoaștem cu toții că acolo sunt condiții dificile. Uh, trebuie să spun că aceste condiții Uh, fac ca activitatea noastră să fie una plină de provocări. Sunt experți care activează acolo, dar este dificil să menținem condiții uh, adecvate. Uh, EASO susține statele membre în astfel de situații atunci când este posibil în conformitate cu mandatul agenției. Centrele de primire sunt responsabilitatea și sunt în mâinile Uh, statelor membre, însă EASO dă asistență autorităților, uh, susținere, mai ales în cazul uh, grupurilor vulnerabilor, vulnerabile copii în așa zisele zone nesigure. Vrem ca oamenii să nu rămână mult în aceste zone Însă ar fi esențial ca toți actorii din domeniu să-și coordoneze activitatea și EASO dă tot ajutorul uh, autorităților uh, care răspund uh, de aceste centre. Și așa ajung la întrebarea domnului Moraes care sunt competențele efective ale ASO. Cred că este cât se poate de clar că în aceste situații competențele sunt destul de restrânse atunci când vorbim despre cooperarea practică EASO poate să faciliteze bunele practici între statele membre atunci când vorbim despre aplicarea și Uh, dispozițiilor privind uh, sistemul comun de azil, uh, oferim training și instrumente care să ajute îmbrățișarea de noi abordări. Putem să fim de ajutor, dar nu poate ASO la propria sa inițiativă să dezvolte îmi cer scuze că vă întrerup, e vorba despre așteptări Yeah, so particularly those who are not aware of what it's doing, but just, just, um... Dar uh, date fiind constrângerile de timp, îmi uh, cer uh, scuze că v-am întrerupt. Cred că au fost întrebări în ceea ce privește repatrierea și returnarea și vă rog să răspundeți la acestea. Și uh, mai lipsește ceva? Întrebarea doamnei Ana Gomes. protecția internațională și legislația uh, UE. Da, am vorbit despre repatriere și returnare. Potrivit uh, actualei legislații europene și legii privind protecția internațională, EASO nu are mandat să facă parte din procedurile de returnare sau procedurile care implică uh, sfârșitul uh, statutului de uh, azil, de azilant. În aceste împrejurări, dat fiind cadrul juridic, EASO nu are nicio uh, competență în ceea ce privește returnarea persoanelor în uh, statele, uh, în țările de origine atunci când procedura de azil se încheie, desigur, statele membre au cadrul național uh, potrivit căruia pot să facă returnarea cu uh, ajutorul uh, Frontex sau SBG, care, desigur, au și ele un mandat limitat în ceea ce privește returnarea în țările de origine. Pentru a clarifica competențele EASO. Trebuie, oamenii trebuie să înțeleagă care sunt uh, limitele uh, EASO. Sunteți uh, mulțumiți de răspunsuri? Doriți răspunsuri suplimentare? Nu? Știm că situațiile nu sunt uh, perfecte, dar uh, aș vrea să-i mulțumesc uh, doamnei Gregori pentru prezentarea sa și pentru că a răspuns la toate întrebările. Mulțumesc membrilor pentru că au pus astfel de întrebări. Acum trecem la recomandări pentru un aviz, însă Dată fiind constrângerea de timp, acest lucru va fi hotărât de către coordonatori. Uh, sunteți de acord? Doamna Grecori, vă mulțumesc uh, pentru prezentarea făcută astăzi în comisia noastră și mulțumesc membrilor uh, care au rămas și au adresat întrebări în această zi de luni la Strasbourg. Mulțumesc și uh, echipei. Mulțumesc. Să trecem acum la uh, dosarul conținut uh, uh cu caracter terorist online. Știu că e obositor luna la Strasburg. Important points. First is... Dar avem două puncte importante. În primul rând, uh, conținutul cu caracter uh, terorist uh, online Uh, verific dacă domnul Dalton este prezent. Doamna Stevens o să îl înlocuiască pe domnul Dalton. Cred că și raportorii din umbră, cel puțin unul sau doi, sunt prezenți aici. Doamna Stevens, vreți să vă referiți la amendamente? Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că domnul Dalton uh, nu este prezent în această seară. Îl înlocuiesc. Sunt uh, notele uh, sale pe care le voi prezenta de la ultima discuție în comisie privind proiectul de raport. Am avut peste 700 de amendamente care au fost depuse, ceea ce înseamnă uh, găsirea unor compromisuri cu greutate. Însă, ca raportor, scopul meu este să găsesc un acord larg uh, înainte de votul în Comisia Libe în săptămâna viitoare pentru a ne asigura că avem o poziție puternică a Parlamentului în negocierea cu Consiliul. În acest scop, am avut o întâlnire a raportorilor din umbra a doua săptămâna trecută și ne vom întâlni din nou mâine sunt uh, programate săptămâna viitoare și alte întâlniri ale raportorilor din umbră. Cele peste 700 de amendamente uh, ilustrează divergențele de puncte de vedere pe unele propuneri cheie. Uh, ordinele de înlăturare sau de trimitere și măsuri proactive. De asemenea, măsuri care pot să constituie baza unui acord. Majoritatea membrilor sunt de acord că trebuie să fie o propunere țintită care să pună capăt diseminării de conținut cu caracter terorist către populație. infrastructura uh, cloud care nu controlează datele filtrate și care nu au mijloace tehnice de a înlătura uh, un anumit conținut, acesta nu trebuie să intre în domeniul de aplicare. Al minter, uh, există riscul ca autoritățile să le folosească în mod greșit. La un alt element din domeniul de aplicare sunt amendamente care uh, propun uh, derogarea IMM-urilor uh, de la părți sau majoritatea regulamentului. Sunt de acord că trebuie să ne asigurăm că IMM-urile nu sunt uh, împovărate de acest regulament, însă mă tem că nu trebuie să acordăm derogări pe la scară uh, largă, care sunt întotdeauna, după, punctul, după părerea mea, un semn al eșecului legislativ. Trebuie să ne asigurăm că regulamentul în ansamblul său uh, este uh, proporțional pentru fiecare factor. În ceea ce privește definirea conținutului terorist, cred că trebuie să discutăm în continuare pentru a avea cea mai bună formulare. Este, există un acord că nu vrem să mergem uh, dincolo de directiva privind terorismul și vrem să uh, ne conformăm cu acest text legislativ. Una dintre preocupările majore cu această propunere și care se pare că este împărtășită de majoritatea membrilor Comisiei este că um, dispozițiile uh, privind uh, responsabilitatea uh, limitată să nu fie subminate și nu trebuie să uh, facem să intre pe ușa din spate uh, o procedură de monitorizare excesivă. Însă există sămânța unui acord în uh, limitarea domeniului de aplicare și în ceea ce privește aplicabilitatea unor măsuri voluntare pentru a apărea libertatea de exprimare și a informației. Rolul nostru Uh, pentru ordinele de uh, înlăturare, de eliminare, este o altă preocupare mm, ceea ce ne privește. În mod clar, există îngrijorări în legătură cu impactul uh, regulii privind IMM-urile pe care o împărtășesc, chiar dacă recunosc că autoritățile de apărare a legii trebuie să prevină difuzarea pe scară largă a conținutului terorist. Trebuie să vedem cum putem să abordăm aceste două uh, preocupări și cum funcționează regulile în uh, practică pentru a ajunge la un acord de compromis. Posibilitatea de a emite ordine uh, transfrontaliere uh, de uh, eliminare, de înlăturare a unui astfel de conținut. Cred că aceasta este o parte cheie a tăriei acestui uh, regulament în abordarea unui astfel de conținut în mod rapid. În ceea ce privește ordinele de uh, trimitere voluntar, voluntare, articolul 5, au o, un impact asupra libertății de exprimare și de informare, chiar dacă există argumente în ceea ce privește utilitatea lor ca un instrument uh, de informare. Penalitățile sunt o parte importantă uh, a elementului descurajator uh, din această propunere. Însă trebuie să fie un sistem de penalități Uh, flexibil care să uh, recunoască circumstanțele atenuante. Trebuie să, uh, penalitățile trebuie să încurajeze conformarea cu regulamentul, iar IMM-urile trebuie să fie un factor de atenuare. Alminter, într-un proces corect, Uh, vom uh, avea uh, probleme cu măsuri supraprotective. Echipa mea va ține cont de schimbul de opinii de astăzi și vom discuta discuțiile politice mâine dimineață. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. I'm looking for who that the team is. Who's that then? Oh, that's one. That's uh, team. Vorbeați de echipă, dar uh, cred că trebuia să folosiți uh, singularul. Mulțumesc foarte mult, Helga. Mulțumesc tuturor colegilor care sunt dispuși să înlocuiască pe cei care uh, nu pot participa. Deci, acum, uh, în locul doamnei Dati, care nu poate să participe, care este raportor din umbră, îi dau cuvântul Robertei. Te rog, ai cuvântul. Thank you, Chair. Um, as you said, I'm Mulțumesc. înlocuiesc pe colega mea Rashida Dati. Doresc să explic și prioritățile grupului nostru într-un dosar atât de important. Dorim să mulțumim uh, raportorului pentru eforturi, pentru că a încercat să găsească soluții de compromis uh, în acest raport într-o perioadă foarte scurtă de timp. Amendamentele pun în uh, atenție dificultățile care au existat um, datorită pozițiilor divergente ale grupurilor politice. Dar oricum uh, poziția grupului PPE a fost în primul rând că intrăm în, ris- în criză de timp. Noi uh, trebuie să găsim reglementări pentru combaterea terorismului online și de ani de zile facem eforturi în acest Parlament. Cine nu crede în valoarea acestei propuneri trebuie să gândească că internetul este un prim mijloc de radicalizare. Trebuie să uh, ne gândim că mandatul se încheie și nu putem să dăm un semnal că dorim să combatem propaganda te- teroristă. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea, să conlucrăm pentru a avea o reglementare mai strictă în ce privește conținuturile cu caracter terorist online. Și eh, în ce privește obiectivul pe care un asemenea regulament îl urmărește, trebuie să ne gândim eh, care pot fi pașii pentru ca un ordin de eliminare a conținutului să poată fi emis. Atât Comisia și Consiliul au din acest punct de vedere preocupări. Parlamentul nu trebuie să fie privit ca o instituție care să slăbească din acest punct de vedere eh, soluțiile. Eu sper ca să avem o atitudine constructivă. Grupul PPE își propune acest lucru pentru ca săptămâna viitoare să putem ajunge totuși la o concluzie. Brigitte, acum Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie, înainte de a intra în detalii în legătură cu anumite amendamente, să fac câteva observații de ordin general. Pentru că tindem să credem că de fiecare dată când luăm o decizie în legătură cu un dosar, acesta să rezolve întreaga situație, ceea ce nu este adevărat. Pentru că atunci când vorbim despre radicalizare și legătura cu internetul, Știm foarte bine că trebuie să facem eforturi mai mari pentru a contracara uh, mesajele uh, pe care organizații criminale le introduc uh, pe internet. Și din acest punct de vedere, mi se pare că nu facem eforturi suficient de mari pentru a contracara aceste mesaje. Voi continua acum în germană pentru că însemnările mele sunt în limba germană. Trebuie să ne fie limpede Ă, care este scopul pe care îl urmărim prin această propunere concretă și scopul este să înlăturăm ă, conținuturi ilegale teroriste ă, din internet. Și trebuie să clarificăm ce înțelegem prin conținuturi ilegale. Trebuie să existe definiții foarte clare pentru ca pe viitor să nu se ia decizii eronate sau chiar abuzive. Când este vorba de a elimina conținuturi ilegale teroriste, este clar dacă um, un asemenea conținut uh, a fost uh, Etichetat ca fiind ilegal, el trebuie să fie eliminat. Dar dacă autoritățile uh, competente uh, nu consideră că un conținut este ilegal, atunci trebuie să ne întrebăm de ce uh, acest trimiterea, această notă trebuie să ajungă până la urmă la platforme, pentru că uh, Uh, justiția și poliția nu au competențe în legătură cu uh, transmiterea de conținuturi care nu sunt ilegale. Deci, uh, eu cred că dacă nu a fost clarificat conținutul ilegal și este totuși eliminat, asta nu mai corespunde scopului pe care îl propunem prin acest regulament. Noi nu credem că temeiul juridic este unul corect și mi se pare chiar că lucrurile sunt puțin ciudate, pentru că temeiul juridic pentru acest regulament este din sfera pieței interne. Noi ni se pare că este insuficient. Dar dacă la nivelul comisiei te servești de temeiul juridic piața internă, pentru o reglementare în care este vorba despre conținuturi uh, uh, lansate de infractori și care sunt ilegale, atunci eu mă întreb de ce nu ținem seama de directiva privind comerțul electronic, pentru că în această directivă deja se stabilește că providerii, furnizorii de platforme nu pot fi făcuți Uh, responsabili de conținuturile care se introduc uh, online și că nu trebuie, așa este, se apropie alegerile, dar eu cred în continuare că trebuie să medităm cu mare atenție ce declanșăm pentru ca următorul Parlament să nu trebuiască să verifice din nou, din punct de vedere juridic, acest regulament. Sigur, conținuturile ilegale nu și-au locul în internet, ele trebuie să fie eliminate, dar lucrurile trebuie să se desfășoare corect, în baza unor legi, ca să nu existe niciun fel de exagerare. Mulțumesc! Mai te. Sí, muchísimas gracias. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc Comisiei pentru propunere și, bineînțeles, raportorului. Considerăm că raportorul a făcut un efort uh, în anumite privințe importante. Suntem de acord cu acele amendamente care nuanțează conținutul cu caracter terorist disponibil pe internet și nu pentru părți terțe, sau cum vine vorba de nevoia de a alinia definițiile privind conținut cu caracter terorist, făcând trimitere la directiva privind combaterea terorismului. Considerăm că articolele 5 7 și 21 din directivă oferă un cadru juridic corespunzător pe care putem să construim definițiile. Suntem de acord de asemenea că e nevoie să se creeze în fiecare stat membru o unică autoritate competentă în domeniu, de fiecare dată când acest lucru e posibil, pentru a evita suprapuneri, tergiversări, formalități inutile și pentru a deveni mai eficace în acest fel, lucruri pe care ne dorim de altfel. Regulamentul însă ridică probleme politice importante și nu dispunem de mult timp pentru a le rezolva. Iată una din principalele probleme cu care ne confruntăm. Propunerea a venit cu elemente care nu oferă suficientă certitudine juridică, mai ales în ceea ce privește sancțiunile. Iată de ce eu reprezint un grup cu o anumită diversitate de opinii în ce privește aceste chestiuni politice Așa că am să încerc să prezint în calitate de raportor din umbră ceea ce eu consider că va fi util pentru a ajunge la un consens amplu. La articolul 6 se vorbește de măsuri cu caracter proactiv. Cred că așa cum s-a prezentat uh, problema, nu avem timp suficient la dispoziție pentru a elimina orice incertitudine juridică. Credem că ar trebui să luăm în calcul posibilitatea ca acesta să aibă un caracter voluntar, să dispară prin urmare sancțiunile și să avem un fel de plan uh, de intervenție, un uh, proiect pilot care după aceea să ne permită să revenim uh, într-un mod mai precis, cu mai multă certitudine juridică pentru a afla clar, pentru a descoperi cum se dezvoltă, cum se aplică totul, pentru că vorbim de funcții importante pe care trebuie să le pună în aplicare structuri private. Însă, având în vedere că nu avem suficient timp la dispoziție pentru a elimina orice incertitudine, mi se pare că un caracter voluntar al unui plan, al unui proiect pilot ne-ar putea permite să progresăm. Acum, în ceea ce privește retragerea, eliminarea conținutului uh, ilegal uh, în interval de o oră, având în vedere că vorbim uh, de companii tehnologice cu algoritmi uh, de, uh, elaborați, mi se pare cât se poate defezabil. Uh, în al treilea rând, un element fundamental pe baza căreia putem uh, construi majoritatea amplă reprezintă controlul uh, judiciar. Subiectul autorității competente care poate acționa doar pe teritoriul statului membru unde își are sediul, joacă un rol cheie controlul judiciar trebuie să existe în orice caz pentru a preîntâmpina orice exces sau orice caracter arbitrar care s-ar putea produce din greșeală sau nu. Cred că Comisia urmărește prin acest regulament un obiectiv pertinent, oportun, că domnul Dalton a registrat progrese Însă, în această privință, în acest subiect atât de delicat, un subiect de această importanță din punct de vedere tehnologic, certitudinea juridică este absolut necesară. Nu e de ajuns să avem doar bune intenții. Și avem atât de puțin timp la dispoziție, așa că eu aș prefera să avem măsuri voluntare, când vine vorba de acele măsuri proactive, să fie măsuri cuantificabile care să ne permită să progresăm, să vedem că există în acest fel elementele necesare care să ne permită ulterior să venim cu o propunere în viitorul mandat. Iată soluția pe care am putut-o găsi pentru a ajunge la o majoritate amplă, pentru că aici nu putem uh, să ne descurcăm doar cu majorități restrânse. Avem puțin timp la dispoziție și trebuie să avem uh, ceva sigur. Mulțumesc, Cornelia Ernst, pentru GUE. Ja, vielen uh, da- Mulțumesc foarte mult. Ah, pot continua uh, spusele antevorbitoarei. Este o încercare sensibilă să găsim un echilibru între eliminarea conținuturilor online uh, cu caracter terorist și, pe de altă parte, respectarea drepturilor fundamentale. Să găsești un asemenea echilibru este uh, o chestiune dificilă care necesită timp um, și o abordare corectă. Și uh, sigur că um, Ceea ce se propune poate să aducă unele îmbunătățiri, dar ă, în legătură cu anumite elemente noi nu putem fi de acord. Cine să ia decizii? Cum se vor lua deciziile de înlăturare a acestor conținuturi? Din punctul nostru de vedere, nu poate fi un organism administrativ. Trebuie să fie un organism specializat, care să se miște pe uh, o bază legală. Care să fie această agenție, această autoritate competentă? Dacă uh, analizăm lucrurile și discutăm, cred că formulările act. cred că trebuie să se implice o, o instanță instanță care să fie independentă, nepartinică, pentru că altfel lucrurile nu vor putea să funcționeze. Deci, în clipa de față, nu uh, pot să propun niciun fel de soluție, dar uh, până la urmă va trebui să găsim această soluție, pentru că uh, Nu știu dacă aceste conținuturi pot fi abordate într-adevăr 100% uh, independent. După aceea, acest articol care uh, se referă la uh, ceea ce se introduce pe internet și ce trebuie eliminat. Trebuie să existe o reglementare foarte clară legată de procedură cum se fac verificările, uh, cum putem să cădem de acord cu furnizorii de servicii. Cred că uh, se scade ștacheta, standardele sunt uh, mai modeste. Eu aș elimina de aici prevederile din articolul 5. Articolul 6 măsuri proactive. Pe de o parte, sigur că ni le dorim, pe de altă parte, suntem foarte precauți. Pentru că dacă uh, trebuie să fie luate măsuri uh, pe bază voluntară, trebuie să ne gândim uh, iarăși în baza căror principii să funcționeze aceste măsuri proactive. Trebuie să fie respectat principiul proporționalității și trebuie să existe și o evaluare de risc. Eu cred că măsurile proactive, așa cum sunt ele sugerate în uh, această propunere și în uh, amendamentele de compromis, nu uh, sunt suficient de clare. Trebuie să ne gândim până la urmă dacă nu încălcăm drepturile fundamentale și de aceea eu cred că ar fi greșit să încercăm să încercăm să împingem acest dosar spre soluționare cu orice preț, pentru că încă este nevoie de clarificări. Nu trebuie să diluăm până la urmă concepte legate de activități teroriste, pentru că fiecare stat membru s-ar putea, din acest punct de vedere, să aibă uh, propuneri diferite. Așa cum arată acest, acest proiect, ă, pe noi nu ne satisface. Din partea verzilor acum, doamna Eva Jolie. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc raportorului ă, Daniel Dalton pentru această propunere în legătură cu retragerea conținuturilor teroriste din uh, internet. Trebuie să uh, ne uh, gândim că aici ne dorim acțiuni proporționale, trebuie să existe transparență și certitudine juridică. Este esențial, de pildă, să evităm mecanismele care până la urmă ar putea obliga platformele să elimine mai multe conținuturi decât cele care ar putea fi caracterizate ca fiind teroriste. Deci, trebuie din acest punct de vedere să Uh, nu se ajungă la un blocaj excesiv al conținuturilor, pentru că libertatea de expresie și de informare prin internet trebuie să fie protejate. Trebuie, pe de altă parte, să uh, clarificăm ce măsuri uh, suplimentare trebuie să fie luate de către întreprinderi, pentru că nu cred că trebuie să impunem o obligație generalizată de sub supraveghere, de supervizare și de retragere a conținuturilor. Deci ă, trebuie ca organismul care va decide să fie independent și să dispună de mijloacele necesare. Eu cred că această misiune trebuie să fie atribuită unui organism ă, judiciar. Iar ă, în felul acesta, certitudinea juridică ar exista. Regulamentul însă trebuie să fie foarte clar, să putem identifica foarte clar ce este o activitate teroristă. Această reglementare însă nu trebuie să amestece lucrurile și mă gândesc la referirea uh, la Europol uh, care uh, vorbește despre platforme de conținut care nu sunt clar definite ca fiind teroriste. Sigur că această referire există deja. Da, până la urmă, s-ar putea ajunge la um, a recurge la cenzură, ceea ce ar fi un risc. Cred că trebuie să fie, într-adevăr, clarificată definiția activității teroriste online pentru că altfel riscăm să eliminăm conținuturi care nu au nicio legătură cu terorismul. Noi știm că există deja o legislație specifică pentru combaterea terorismului care recurge la alte fonduri. În Franța avem um, um exemple nefericite în care uh, Ehm, până la urmă sancționat împotriva verzilor care se opuneau ehm, modului în care deșeurile nucleare sunt ehm, înlăturate. Ne gândim din acest punct de vedere la criza anului 2008. Deci acest exemplu vorbește de la sine în legătură cu modul în care o legislație existentă poate fi utilizată și într-o manieră abuzivă. Pentru mine este important uh, ca un stat membru să nu poată să intervină în alt stat membru pentru a retrage conținuturi online uh, pe care le consideră a fi activitate teroristă. Să ne gândim că există acum state cum sunt Ungaria, Polonia, România, care um, ar putea din acest punct de vedere să nu aibă atitudinea corectă. Sunt încrezătoare că uh, avem uh, preocupări care uh, sunt comune, trebuie să acționăm repede. Cred că este important ca acest text să fie finalizat încă în actuala sesiune parlamentară. Aș dori să mai fac o observație în statul din care vin, Franța. Ehm, există acum o opoziție față de înscrierea Arabiei Saudite pe lista statelor care sunt susceptibile de a spăla bani. Și patru state Uh, americane um, ar uh, fi uh, state care se opun um, ca această listă să fie astfel completată, ceea ce mi se pare că este o rușine. Mulțumesc! Au vorbit toți raportorii din umbră. Ultima intervenție, Ana Gomes. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Sunt absolut de acord cu cele spuse de Eva Jolie în ce privește finanțarea terorismului. Cred că este un subiect adesea neglijat de statele membre. Sunt mult prea multe puncte care intră aici în discuție. Temeiul juridic nu poate să fie orice altceva decât uh, statul de drept și drepturile fundamentale. Orice altceva nu intră în discuție. Și celălalt subiect pe care vreau să-l scot în evidență este că, într-adevăr, avem nevoie de autoritate independentă și această autoritate trebuie să țină cont uh, de faptul că, într-adevăr, în joc este libertatea de expresie. Mulțumesc, îmi cer scuze că am trecut-o cu vederea pe Natalie. Natalie, te rog. Mulțumesc, uh, Claude, foarte succint, uh, pentru că, da, e târziu, dar dezbaterea este foarte interesantă. Vedem uh, foarte bine că acest dosar este un dosar foarte important și pentru mine, în calitate de președinta Comisiei pentru Terorism, este de importanță strategică consolidarea instrumentelor pe care le avem la dispoziție pentru a combate radicalizarea pe internet. Pentru că este un domeniu foarte delicat, cel al folosirii internetului de către organizațiile teroriste. Vreau să repet faptul că încercăm tot timpul să găsim uh, echilibrul oportun între respectarea drepturilor fundamentale, orizontul nostru de referință, de altfel, și, pe de altă parte, încercăm să răspundem unor obiective și unor mize de securitate și care preocupă cetățenii, concetățenii noștri. Da, vorbim de libertăți publice, dar uh, când vine vorba de acest dosar, situația e uh, mai complicată, cu atât mai mult, după cum spuneau colegii mai devreme, mai ales Maite, raportarea din număr pentru grupul meu, trebuie să progresăm, sau cum spunea Eva Jolie, e neapărat nevoie să-l votăm înainte de final mandatului. Sunt multe dosare în, pe rol ca acesta și mă întreb, cel puțin am îndoiel când vine vorba de calitatea dosarelor, pentru că le cam dăm pe repede înainte din motive întemeiate, însă, dar de multe ori s-ar putea să aibă consecințe nedorite asupra rezultatului. Bineînțeles că marea majoritate a colegilor am întâlnit cu multe ONG-uri, cu multe asociații de avocați, juriști, oameni uh, competenți uh, în uh, domeniu și aș vrea să adaug un element care poate nu a fost uh, neapărat discutat pe deplin, și anume impactul asupra IMM-urilor. Vreau ca poziția mea personală să fie cât se poate declară. Eu personal consider că este important ca micile platforme să fie incluse în uh, domeniul de aplicare al regulamentului cu precizarea unei definiții. Nu vreau să fie excluse este absolut indispensabil să găsim soluții adecvate pentru IMM-uri să le însoțim dincolo de a preciza pur și simplu prin cuvântul uh, însoțit și să venim cu un text care să răspundă obiectivelor acestor organizații. Și ultima observație, cred că este foarte important și foarte pertinent să creăm în fiecare stat o singură autoritate competentă și independentă. În acest fel vom avea o procedură mai uh, fluidă și mai sigură, încă o dată, uh, când vine vorba de obiective. Îmi cer scuze dacă m-am lungit un pic, dar uh, cred că încă ne încadrăm în timpul prevăzut. Mulțumesc! Am să dau cuvântul domnului Nidi. Sofie? succint. Foarte câteva observații referitor la cele spuse de Natalie Grisbeck. Nu detaliile contează, ci e vorba de al la dosar care mă lasă să cred că nu ne facem treaba cum uh, ar trebui, mai ales când vine vorba de un subiect care are un impact asupra cetățenilor, asupra IMM-urilor, Comisia spunea că se va concentra doar pe acele subiecte majore, însă în ultim, ultimii cinci ani insistența de care au dat dovadă la acest capitol, dacă facem și o comparăm cu lipsa totală de entuziasm de care au dat dovadă în ce privește azil și migrație, schimbările climatice, alte subiecte unde trebuie să progresăm, putem spune că asistăm la adevărată isterie și nu ne facem treaba. Subiectele sunt pur și simplu trecute pe repede înainte. În 9 din 10 cazuri nu se, face cerce- nu se fac cercetările cum trebuie, avizul organizațiilor relevante din domeniu nu este luat în calcul. Comisia Europeană pur și simplu încearcă să impună cu forța dosarul și știm că 9 din 10 dosare vor fi apoi zdrobite de cej. Și ce facem? Lăsăm grosul muncii pe umerii cej pentru că nu avem curajul să punem piciorul în prag. Și da, aveți dreptate, ne apropiem de finalul mandatului. E o perioadă delicată, dar asta nu înseamnă că ne eliberează pe noi, în calitate de reprezentanți aleși ai poporului, de obligația de a realiza activitate legislativă cum trebuie. Și problema e că după 20 de ani aproape de măsuri de contraterorism non-stop, nu s-a făcut nici măcar una, o evaluare a, rezultatului, a rezultatelor și asta nu e doar inacceptabil politic, ci inacceptabil juridic, pentru că toate măsurile trebuie să corespundă standardului de necesitate și proporționalitate. Și dacă nu putem demonstra că ne oferă siguranță suplimentară, nici măcar nu întrunesc această cerință juridică, ca să nu mai vorbim de cerința politică. Și m-am săturat nu ar trebui să acceptăm să fim luați drept ostatici pentru a adopta aceste dosare la nesfârșit și da, vrem să le dăm um, cetățenilor noștri mai multă certitudine. Și ultima observație, pentru că văd că devine răbdător. Da, trebuie să adoptăm măsuri de securitate, bineînțeles, pentru că trăim într-o lume plină de oameni răi care vor să facă lucruri rele, n-ar trebui să fim naivi. Însă de fiecare dată când luăm acest gen de măsuri, în același timp ar trebui să întărim drepturile civile. Și în ultimii 15 ani nu am făcut altceva decât să erodăm drepturile civile. Și mi se pare remarcabil că vorbim de programul privind drepturile fundamentale, program diluat de comisie și faptul că comisia a venit la negocieri, l-a diluat. I-a dat mai puține fonduri, le-a dat ONG-urilor mai puține competențe chiar mai puține competențe decât au ONG-urile din afara Uniunii Europene. Atât aveam de spus. Haideți să ne gândim un pic la toate acestea înainte de a vota. Da, nu sunt deloc nerăbdător, pentru că întreaga istorie a propunerii, Parlamentul a venit cu propunere în septembrie și am pierdut după aceea mult timp cu acest conflict de competențe ridicol. Da, am pierdut timp. Cum i-ai spune, Birgit? Am pierdut timp. S-a tradus altfel în germană. Intervenție din sală. A, a fost nevoie de ceva timp pentru a lămuri lucrurile și acum că am început, anumite persoane încearcă să ne oblige să ne grăbim și comisia cred că ar trebui să se gândească la ce se referă când vorbește de o mai bună legiferare ar trebui să fie eficientă, fezabil să respecte niște uh, reguli. Iată, conflictul de competențe nu a fost neapărat uh, un timp de calitate, ci a fost adevărată durere în cod. Nu a fost timp uh, valoros uh, petrecut asupra dosarului. Vezi că uh, dosarul cum va fi supus la vot în Comisia CUL pe 11 martie. Vom vedea rezultatul. Da, am pierdut timp, nu mai vreau însă să reiau subiectul. Acum, fi spuse toate acestea, da, momentul perfect, domnule Nidi, doriți să luați cuvântul? Nu. Am făcut un efort deosebit uh, pentru ca dumneavoastră să luați cuvântul acum, dar dacă doriți să interveniți, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, foarte succint. Aș dori să vă mulțumesc tuturora. Este un subiect important și acum, fără doială, am putut uh, purta o dezbatere de calitate referitor la această dezbatere atât de importantă. În această dimineață uh, am uh, comemorat victimele terorismului și mai a fost alături de noi. Bineînțeles, multe din îngrijorările lor referă elementele de protecție în uh, marele neant al uh, elementelor de protecție pe care le-am elaborat împreună cu dumneavoastră, acest subiect al uh, conținutului cu caracter terorist care se răspândește pe internet este un subiect important, un subiect pe care am încercat să-l frânăm, să-l reducem în ultimii doi ani, pe baza unei abordări cu caracter voluntar. Am învățat nespus despre căile la care recurg acești teroriști pentru a-și încărca materialele. Am învățat foarte multe și despre capacitatea pe care au actorii online de a se ridica la înălțimea a ceea ce se așteaptă de la ei. Iată de ce am venit cu această propunere legislativă. În ce privește cele afirmate ori, Cred că putem fi de acord uh, în multe privințe. Suntem deosebit de recunoscători pentru efortul depus uh, asupra acestei propuneri și vedem cum se conturează un element central. Există în continuare marjă pentru a clarifica obiectivul acestei propuneri E, putem, bineînțeles, clarifica și definițiile. E loc de mai bine, nu doar definiția conținutului cu caracter terorist, ci multe alte aspecte din propunere. Și, de asemenea, după cum propune și raportorul, putem viza mai bine ce urmărim de fapt, și anume răspândirea materialului cu caracter terorist către public. sau informațiile în scop terorist, așa cum sunt ele definite, cum este definit în, um, de, în directiva privind um, combaterea terorismului, așa cum uh, pe care ați adoptat-o dumneavoastră. Bineînțeles, mai e loc de mai bine în ce privește definirea uh, misiunii care ar trebui să le revină autorităților uh, din, statelor, din statele membre. Noi am promova mai multă flexibilitate am crede că toate autoritățile ar trebui să fie supuse unui control judiciar și unui control și unui supravegheri judiciare, lucru care ar trebui să fie consolidat în text. În, de dragul eficienței măsurilor adoptate, ar fi necesară o marjă de flexibilitate pentru acele autorități naționale, dar ar trebui să existe, într-adevăr, una singură, o singură autoritate pentru fiecare stat membru și ar trebui să existe transparență de plină în ce privește autoritățile cărora li se încredințează în mod formal această misiune. Ele ar trebui să fie supravegheate în mod corespunzător și trase la răspundere. În urma discuției, credem că nu există o soluție mai bună decât acest Uh, termen limită de o oră pentru eliminarea conținutului. E clar, în acest fel legislația devine mai eficace în ce privește punerea în aplicare și face obiectul tuturor revalorilor pe care le-am făcut. Cel mai potrivit termen limită pentru a preîntâmpina răspândirea pe scară largă a conținutului cu caracter terorist. O problemă reprezintă, bineînțeles, micii actori eh, din lumea internetului aici, tocmai ca mulți dintre dumneavoastră nu credem că ar trebui să-i scutim pe mici actori, ci mai degrabă să dăm dovadă de mai multă flexibilitate în ceea ce privește elementul privind proporționalitatea și sancțiunile luate în calcul în această propunere ceea ce privește măsurile proactive, suntem de acord cu dumneavoastră pe deplin. Dacă există elemente aici care merg împotriva directivei privind comerțul electronic și principiilor uh, importante în ce privește răspunderea, um, haideți să muncim, să îmbunătățim textul. Nu vrem ca acest text să introducă o obligație generală care să le revină actorilor. Nici nu ne dorim uh, ca acești actori să fie obligați să introducă uh, sesiuni sistematice de formare. Ne așteptăm ca acești actori să ia măsuri suplimentare din proprie inițiativă. Inițiative de pildă de detecție care să ajute sistemul general. După cum spuneați, este într-adevăr uh, loc și pentru Europol pentru a sprijini forțele de aplicare a legii și platformele în sine. Deci aș spune, ca să rezum, am dorit să menținem uh, obligații foarte ferme care au fost uh, prevăzute în această propunere pentru a menține și uh, caracterul obligatoriu al acestor dispoziții și regimul de sancțiuni, probabil uh, un nivel superior de garanții și mai multe elemente care să regăsească uh, o susținere pentru utilizatorii mai mici ai internetului. Mulțumesc pentru propunere. Mulțumesc. Cred că putem să încheiem aici. Domnul Dolton nu este aici. Mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Onidi. Și sperăm să trecem la vot pe 21 martie. Mulțumesc încă o dată pentru uh, răbdarea noastră. Mai avem un punct înainte de a încheia. Este vorba despre ordonanțele europene pentru uh, prezentare și uh, conservare pentru mijloace de probă uh, electronice în materie penală. Au fost prezentate mai multe documente de lucru de către Birgit Sipel și una de Sophie Intveld pentru ALDE. Condiții de eliberare uh, a unor uh, astfel de ordine european, europene de divulgare sau de prezentare. Dau cuvântul mai întâi raportoarei pentru o relație cu uh, terțe țări și legislația acestora, doamna Birgit Zipel. Este târziu, dar este un dosar important despre care vorbim. Îmi cer uh, scuze că o să iau ceva din timpul noastră pentru a prezenta. Am uh, prezentat un document general de lucru și la începutul lui februarie unul împreună cu Nino Melo de la PP în ceea ce privește domeniul de aplicare al regulamentului propus și relațiile cu alte instrumente europene și altul scris împreună cu Daniel Dalton de la ECR în legătură cu rolul furnizorilor de servicii. Astăzi uh, vă prezint încă două documente de lucru care au fost redactate, așa cum s-a spus, împreună cu raportorul din umbră al de uh, Sophie Invel și uh, Cornelia Ernst. Vreau să vă reamintesc uh, de ce facem această analiză aprofundată uh, a prin aceste documente de lucru. Spre deosebire de Consiliu care a trecut rapid prin propunere în două luni, prezentând o abordare generală în decembrie, am hotărât să verificăm atent această propunere și ne-am dat seama că aceasta presupune că nu vom ajunge la un acord uh, până la sfârșitul mandatului nostru. Totuși, ținând cont de concluziile de la cele trei documente de lucru și uh, de la, din cele două prezentate astăzi, sunt convinsă că am luat decizia corectă. Care sunt principalele uh, concluzii ale documentelor de astăzi? Primul document, împreună redactat cu Sophie Invelt, uh, tratează relația uh, cu legislația terțelor țări pe baza uh, asistenței reciproce Uniunea Europeană-Statele Unite, statele terțe au posibilitatea să acceseze datele depozitate în Statele Unite, în special datele privind traficul uh, sau abonații uh, și datele de acces, inclusiv adresele IP. Uh, Se spune deseori că acest lucru ia prea mult timp, având în vedere volatilitatea datelor electronice. Nu lipsa unui instrument, ci lipsa uh, resurselor financiare, umane și tehnice din statele membre îngreunează uh, schimbul de astfel de date solicitate. În plus, pentru ultimele două categorii, date de acces și abonați, o, cele mai importante categorii există regimuri de cooperare încunate de succes în legătură uh, între uh, Statele Unite și furnizorii de servicii pe baza cooperării directe. Este îndoielnic dacă un nou instrument, așa cum este propus de comisie, este de fapt necesar. În schimb, se pare că instrumentele existente ar putea să fie folosite mai eficient dacă statele membre ar fi dornice să ofere resursele necesare. În documentul de lucru analizăm um, legea privind uh, cloudul al Statelor Unite și mandatul de negociere pentru un posibil acord între Uniunea Europeană și SUA. Uh, aici se subliniază faptul că există o serie de uh, întrebări rămase deschise, în special în ceea ce privește temeiul juridic pentru un astfel de acord și problema modului în care un astfel de acord ar putea să coexiste, de fapt, cu diferitele sisteme juridice uh, ale uh, legii privind cloudul și instrumentele în ceea ce privește probele electronice pentru o parte din aceste întrebări deschise, propunerea introduce o nouă procedură, așa cum se prevede în articolele 15 și 16. Totuși, această procedură de revizuire naște uh, preocupări, mai ales în ceea ce este în ceea ce privește responsabilitatea furnizorilor de servicii de a da naștere uh, unor conflicte de interese cu legislația uh, unor terțe țări. Și uh, stabilirea dacă astfel de conflicte există. Al cel, cel de-al doilea document uh, de lucru, pregătit împreună cu Cornelia N, se referă la condițiile în care astfel de uh, ordonanțe de divulgare și de uh, conservare pot să fie date. Este suficient să limităm numai ordonanțele uh, uh, de prezentare, de divulgare, permițând uh, procurorilor să elibereze tot felul de ordonanțe de prezentare și conservare în legătură cu categoriile date mai puțin sensibile. Uh, totuși, uh, ordonanțele uh, de prezentare trebuie să depindă de o autorizare a instanței prealabilă. Cine poate să elibereze o astfel de ordonanță și problema uh, Uh, infracțiunilor pentru care o astfel de ordonanță poate să fie uh, eliberată, acestea uh, nasc îngrijorări. Ordin, ordonanțele uh, pot să fie uh, emise pentru toate uh, infracțiunile. În ceea ce privește ordonanțele uh, de prezentare pentru date, se prevede un prag stipulând că ordonanța de prezentare pentru un, această categorie de date poate să fie emisă numai pentru infracțiuni penalizate cu cel puțin uh, ani de închisoare în statul emitent. Totuși, dat fiind că această pedapsă privativă de libertate de trei ani este valabilă pentru majoritatea infracțiunilor în statele membre și propunerea nu uh, aplică uh, principiul uh, dublei incriminări, această uh, dispoziție nu uh, este bine întemeiată. În lumina uh, documentelor anterioare am ajuns la concluzia că acest instrument de cooperare directă între autoritățile Uh, de ordine și furnizorii de servicii merge dincolo de uh, ținta sa. Acest lucru este valabil și în ceea ce privește proporționalitatea și necesitatea, care, potrivit propunerii Comisiei, în esență, ar fi evaluate numai de către autoritatea emitentă. În consecință, noi, încă o dată, susținem faptul că este nevoie de o, un sistem de notificare cu caracter obligatoriu între autoritățile emitente și autoritățile uh, din statul unde se află furnizorul de servicii. Acest lucru trebuie să permită statului executant uh, un uh, astfel de, o astfel de ordonanță atunci când sunt implicate uh, drepturi fundamentale amintind diferitele uh, chestiuni ridicate în documentele anterioare și știind că există încă două documente de lucru în uh, redactare, trebuie să spun că sunt convinsă că a opta pentru o analiză aprofundată a propunerii în loc să uh, parcurgem rapid procedura a fost Uh, o decizie uh, cu adevărat rezonabilă. Mulțumesc! Sofie. Mulțumesc! Câteva remarci uh, suplimentare Lista chestiunilor juridice și a întrebărilor uh, este foarte lungă și asta arată foarte clar că această propunere nu este matură. Sunt multe întrebări fără răspuns. Vreau să vă spun clar care este poziția mea. Susțin principiul că noi uh, creăm această zonă unică de uh, cooperare polițienească și justiție. Acesta trebuie să fie uh, scopul nostru. Sunt uh, un federalist european, însă trebuie să ne luăm uh, toate măsurile de garanție. Nici nu știu unde să încep al minter. Cine hotărăște în ultima instanță? Cred că povara aici este nerezonabilă. Putem să spunem că este aproape neconstituțional să lăsăm o companie să hotărască dacă sau nu o cerere este întemeiată și dacă asculți furnizorul, acesta spune nu putem să hotărâm pentru că de multe ori nici măcar nu știm care este justificarea acestei cereri, pentru că nu primim acest tip de informație. Deci cum putem să judecăm, să evaluăm? Dacă vor să uh, obiecteze după o analiză aprofundată, care ar lua uh, luni de zile, trebuie să facă acest lucru în câteva săptămâni și acest lucru este absolut uh, imposibil și nu trebuie să-i lăsăm să hotărească. Apoi li se cere să uh, pună în balanță drepturile fundamentale și interesele naționale și alte interese. Deci, cum poți să le ceri așa ceva? Apoi, altă întrebare legată de probe. Plecăm de la ipoteza de lucru că uh, sistemul uh, uh, este uh, la fel în toate statele membre. E vorba de recunoașterea reciprocă. Ar, uh, au, cum putem să spunem asta uh, când deja avem o procedură în baza articolului 7, dat fiind Uh, dacă cineva care vine din Polonia, de pildă, spune o să vă refuzăm cererea și uh, dacă uh, vedem care este decizia CEJ, nici măcar judecătorul nu poate să refuze, de pildă, Ordinul European de Arestare. Deci, cum putem să lăsăm companiile să hotărască astfel de lucru, de lucruri? Uneori termenele sunt prea scurte atunci când e vorba de dimensiunea transatlantică. Asta uh, îmi pune probleme și am spus-o de la bun început. Faptul că uh, Uniunea Europeană a pus această propunere privind mijloace de probă electronice în uh, discuție este foarte clar că aceasta trebuie să fie un soi de uh, temei uh, uh, juridic pentru acordul cu Statele Unite. Pe cine vrem să păcălim? Când este vorba de dimensiunea transatlantică, trebuie să investim foarte mult în, îmbunăt în îmbunătățirea programelor de asistență juridică reciprocă Uh, nu cred că uh, dacă nu facem acest lucru, uh, vorbim despre. Dacă nu facem asta, nu ar trebui să vorbim despre dimensiunea transatlantică. Susțin principiul că, în primul rând, avem nevoie de garanții, apoi avem nevoie de o propunere beton pentru probele electronice europene și această propunere uh, nu este în conformitate cu standardele. Mulțumesc foarte mult. Eu am invocat uh, toate aceste elemente în discuțiile cu Consiliul, inclusiv în ce privește asistența judiciară reciprocă, dar uh, există și membrii ai Consiliului care își doresc uh, să existe această formulă de obținere a evidențelor. Cornelia, te rog. Iată că din nou uh, avem uh, un demers eșuat. Antevorbitoarele mele au spus cu claritate că poate că ar fi trebuit să valorificăm uh, legislația deja existentă decât să venim acum cu o asemenea propunere. Există categorii de date diferite care necesită reglementări diferite când, ce trebuie să fie liberat uh, tot felul de regulamente legate de garanțiile de securitate, cine să aibă competențe și cine nu este competent sunt amestecate multe lucruri. Pe de o parte, categoriile de date, pe de altă parte, responsabilitatea pentru eliberarea de asemenea ordonanțe sau uh, pentru prezentarea și conservarea mijloacelor de probă. Să ne gândim că vorbim despre 27 de state membre cu 27 de modalități diferite de a decide în legătură cu uh, faptele penale. Deci, eu cred că printr-o asemenea reglementare, cum este propusă aici, uh, cred că uh, se coboară ștacheta cerințelor de combatere a infracțiunilor în anumite state membre. Să ne gândim puțin la tipurile de infracțiuni. În legătură cu multe dosare s-a spus că infracțiunile sunt uh, pedepsite diferit în statele membre. Dacă uh, uh, ne gândim aici că nu se propune niciun fel de reglementare în ce privește um, dubla pedepsire, vom avea o mare problemă. În Ungaria, în Polonia, se pedepsesc uh, fapte care la noi nu sunt pedepsite, dar să ne gândim la alte uh, aspecte, cum ar fi uh, întreruperea de sarcină sau eutanasierea sau libertatea de expresie. Dacă există din acest punct de vedere coduri penale diferite, atunci interpretarea acestui regulament ar uh, putea fi diferită. În ce privește necesitatea și conceptul proporționalității, iarăși comparând uh, cu ordinul de anchetare, să vedem la ce se referă necesitatea și proporționalitatea, la dreptul uh, persoanei inculpate. Există întotdeauna trimiteri la anumite situații, doar în acest regulament uh, se vorbește despre necesitate, proporționalitate, fără concretizare ceea ce creează probleme pentru acea autoritate care ar trebui să opereze cu aceste ordonanțe europene de conservare a probelor electronice. Protecția juridică nu ă, este avută în vedere. Nu există niște indicații procedurale legate de ă, ceea ce înseamnă necesitate și proporționalitate. Deci nu există vreo trimitere, vreo sugestie cum să operezi cu acest regulament. Deci ceea ce se află acum pe masa noastră de lucru trebuie să respingem. Pentru că până la urmă este nevoie de un sistem obligatoriu care să fie respectat legat de cooperarea juridică cu drepturi clare între autoritățile care își acordă asistență judiciară. Iar în ce privește drepturile, necesitatea, proporționalitatea, drepturile, uh, nu există precizări. Deci eu cred că există încă o mare bază de discuție pe marginea acestei propuneri. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, Brigitte, Sofie, Cornelia. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, vă mulțumesc. Pe 2 aprilie vom uh, prezenta aceste documente de lucru. Trebuie să uh, vedem și uh, agenda doamnei May. Vă mulțumesc foarte mult. Cornelia, ă, o să îmi lipsești, dar ă, probabil că ă, premierul britanic va face o declarație. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc o seară frumoasă tuturor, mulțumesc pentru răbdare, mulțumesc interpreților și tuturor colaboratorilor noștri. O seară frumoasă, ne vedem mâine.